dezbatere. Am încheiat acest punct de pernă de zi și trecem la următorul punct de pernă de zi, la care aș dori să urez bun venit vicepreședintelui Comisiei, domnului Franț Timmermans. Declarația uh, Consiliei și a Consiliului Uh, statul de drept și drepturile fundamentale în Ungaria, evoluții începând din septembrie 2018. Urăm bun venit și reprezentanților Consiliului. Mm, în numele Consiliului ia cuvântul doamna Ciot. Vă rog, doamnă ministru, aveți cuvântul în numele Consiliului. Madame Ciot, the floor Aveți cuvântul, vă rog. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri, Domnule comisar, valorile comune, cum sunt demnitatea umană, libertate, democrație, egalitate, statul de drept și drepturile omului, sunt pietrele de temelie ale Uniunii Europene. Ambele instituții și statele membre trebuie să respecte, să protejeze și să le promoveze președinția română și noi toți suntem de acord că protejarea statului de drept, a democrației și a drepturilor fundamentale sunt esențiale pentru Uniunea noastră. Pe 18 septembrie 2018, Consiliul a primit avizul motivat al Parlamentului European pe baza articolului 7.1 prin care cere Consiliului să stabilească riscul grav de încălcare de către Ungaria a valorilor pe care se întemeiază Uniunea Europeană. Subiectul acesta s-a regăsit pe ordinea de zi a Consiliului Afaceri Generale în octombrie, noiembrie și decembrie 2018. Pe 12 noiembrie, în Consiliul de Afaceri Generale, am primit din partea Ungariei un răspuns înscris la propunere, la avizul motivat al Parlamentului, precum și o contribuție concretă din partea Comisiei referitoare la procedurile de infracțiune deschise împotriva Ungariei. În decembrie, miniștrii au avut un prim schimb de opinii cu privire la următorii pași din procedură. Vom continua examinarea avizului motivat al Parlamentului. În momentul de față nu pot anticipa sau nu pot să uh, trec la concluzii uh, pentru că înseamnă să ne pripim. Vom informa Parlamentul de îndată ce lucrurile evoluează. Luăm în considerare în mod serios preocupările exprimate de estimații deputații europeni și, în încheiere, dați-mi voie să vă spun că subiectele menționate în această discuție țin de esența angajamentului nostru față de Uniunea Europeană. Prin urmare, suntem convinși că toate părțile trebuie să acționeze în mod responsabil și constructiv pentru a ajunge la un rezultat care să reflecte valorile noastre esențiale. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc foarte mult! doamnă ministru, pentru prezentarea poziției Consiliului. Acum are cuvântul vicepreședintele Comisiei, domnul Timmermans. Mulțumesc foarte mult Parlamentului pentru că a pus pe ordinea de zi uh, situația din Ungaria. Ultima dată când am discutat uh, statul de drept în Ungaria a fost pe 11 septembrie anul trecut. În ziua următoare, Parlamentul și-a adoptat rezoluția pentru declanșarea articolului 7.1 din tratat împotriva Ungariei. După cum am explicat atunci, Comisia partajează o serie întreagă de preocupări exprimate în propunerea recentă a Parlamentului European, în special în ceea ce privește drepturile fundamentale, corupția, tratamentul romilor și independența justiției. Astăzi aș vrea să vă aduc la curent în ceea ce privește ultimele evoluții ce au avut loc din septembrie încoace, inclusiv evoluțiile din uh, Consiliu. În primul rând, după cum am spus în septembrie, spre deosebire de Parlamentul European, Comisia are drept sub uh, tratat să lanseze procedurile de încălcare și, în cazul Ungariei, a făcut acest lucru de mai multe ori. Comisia este hotărâtă să folosească cât mai bine această competență. Săptămâna trecută, Comisia a decis să transmită un aviz motivat uh, uh, Ungariei în ceea ce privește așa numita legislație Stop Soros, care uh, in, face uh, să fie infracțiuni anumite activități și re- restricționează în plus uh, uh, uh, posibilitatea de a cere uh, azil. Dacă nu se uh, schimbă lucrurile, Comisia va uh, merge la Curtea de Justiție. În decembrie, Parlamentul a adoptat o lege privind uh, orele suplimentare, modificând codul muncii. Această lege a dus la mari proteste de stradă în Ungaria în ultimele săptămâni. În momentul de față, analizăm conformitatea noii legi cu legislația europeană, în special directiva privind timpul de lucru. Am trimis o scrisoare autorităților maghiare pentru a obține mai multe informații având în vedere, în funcție de răspunsul pe care îl vom primi, vom decide asupra unor eventuali pași uh, viitori. De asemenea, în decembrie am auzit că Universitatea Centrală Europeană este forțată să își transfere programele certificate în Statele Unite din Ungaria înspre Viena o universitate care este forțată să părăsească un stat membru al Uniunii Europene din cauza măsurilor unui guvern și a unor presiuni sistematice este fără precedent în istoria Uniunii Europene. Este trist și foarte îngrijorător că acest lucru se poate întâmpla în Uniunea Europeană în ciuda uh, procedurii de încălcare din partea uh, Comisiei și a avertizărilor din partea multor părți interesate. E vorba aici de fuziunea a, a peste 400 de unități de mass media într-un singur holding holding controlat de un comitet director ai cărui membri aparțin partidului aflat la guvern. Situația a fost agravată de decizia ulterioară a guvernului de a scuti această fuziune de analiza atât a Autorității Naționale privind concurența, cât și a Autorității Media. Comisia Europeană monitorizează de asemenea, prin semestrul european, felul în care funcționează sistemul de justiție maghiar, inclusiv regimul de promovare și desemnare a judecătorilor, organizarea serviciului eh, procurorilor, cât și organizarea unui nou sistem de tribunale administrative. În luna decembrie anului trecut, Parlamentul maghiar a adoptat două legi prin care se înființează un sistem de tribunale administrative care eh, își vor începe activitatea din 2020. Este regretabil faptul că Parlamentul maghiar nu a așteptat avizul Comisiei de la Veneția, așteptată pentru luna martie acestui an. La ora actuală, Comisia evaluează noi legi în vederea evaluării compatibilității lor cu legislația europeană. Avizul Comisiei de la Veneția se va integra în, acest, în această evaluare. Dincolo de procedura de încălcare, Comisia folosește alte instrumente, precum audituri uh, sau anchete în ce privește folosirea fondurilor europene, cât și măsuri din cadrul semestrului european și coordonarea ciclului anual de politici UE. Comisia monitorizează felul în care s-au pus în aplicare recomandările specifice de țară în ce privește nevoia de a consolida cadrul național anticorupție, de a consolida eforturilor, eforturile procurorilor, cât și uh, de a clarifica entitățile, mm, funcționarea sistemelor de achiziție public, de publică. Regret faptul că până acum Parlamentul European nu a avut șansa să-și prezinte propunerea recentă în fața Consiliului. Comisia a scos în evidență că, indiferent de poziția pe care o va adopta Consiliul, trebuie să se asigure că va trata în mod echitabil propunerea înaintată de Parlament. E vorba aici de felul în care instituțiile europene trebuie să dovedească respect față de una față de cealaltă și de rolul uh, acestora. În urma progresului înregistrat de președinția austriacă, Comisia a prezentat Consiliului o valoare a situației din Ungaria, a măsurilor luate și, îndeosebi, în ce privește procedura de încălcare. A analizat asistența oferită solicitanților de azil, integrarea comunității Roma și altor minorități. Multe dintre aceste subiecte fac obiectul unor cauze deschise la Curtea de Justiție. Aștept Uh, cred că la ora actuală Consiliul dispune de toate elementele necesare pentru a face o evaluare proprie a subiectelor în discuție. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. În numele Partidului Popular European are cuvântul domnul Deutsch. Miért erőltette megint a balliberális többség az Európai Parlament? de ce majoritatea de stânga și liberală a dorit să discutăm chestiunea uh, maghiară. Este vorba de pretexte goale. Din nou doresc să stârnească un conflict cu Ungaria și motivul adevărat pentru această discuție este reprezentat de campania electorală dinaintea alegerilor europene. Majoritatea orientată înspre stânga și liberală nu dorește decât să continue acest război împotriva Ungariei. Trebuie să ne întrebăm de ce. Indiferent de orientarea politică, există o chestiune care ne deosebește uh, principial. Este vorba de imigrație. Majoritatea parlamentară din, majoritatea din Parlamentul European dorește să susțină uh, migrația, dorește să legalizeze uh, migrația ilegală, dorește să um, rezolve problema demografică prin intermediul uh, migrației. Această majoritate dorește ca statele să nu mai aibă posibilitatea să-și protejeze propriile granițe, susține în mod uh, financiar ONG-urile care activează în sensul acestei uh, migrații uh, doresc, această majoritate dorește să ne impună cu cine dorim să trăim în propria țară. Și noi, maghiarii, spunem nu migrației. Ne dorim să ne putem apăra, proteja frontierele țării în fața migrației și astfel să protejăm uh, frontierele externe ale Uniunii Europene. Nu ne dorim ca aceste probleme să fie importate în Europa, ci să exportăm sprijin înspre exterior. Migrația este, este motivul adevărat pentru care uh, majoritatea din Parlamentul European are o problemă cu Ungaria și uh, nu cred că mai are rost să atacăm în continuare Ungaria cu patru luni înaintea alegerilor europene și maghiarii vor vota astfel încât uh, Europa să aparțină și pe viitor europenilor. Mulțumesc! Domnul Weidenholzer are acum cuvântul în numele și de... Vă mulțumesc, domnule președinte. Prin declanșarea procedurii articolului 7 împotriva Ungariei, Parlamentul European a luat o decizie istorică. Nu a fost ușor pentru noi să luăm această decizie, am fost criticați. Ni s-a spus însă că a durat prea mult. A fost necesar să luăm această decizie pentru că dacă analizăm toate informațiile pe care le avem, trebuie să acționăm uh, responsabil. În septembrie, Parlamentul a adoptat raportul cu o majoritate calificată și absolut evidentă. De fapt, am fi putut aștepta ca la această declanșare să, se, să urmeze și o reacție din partea Consiliului și din partea Ungariei. Din păcate, nu a fost așa. Guvernul ungar, care nu a lăsat înainte nicio ocazie să treacă pentru ca să se implice în proces, preferă acum să întoarcă spatele Parlamentului European. Absența de astăzi de la dezbaterea noastră confirmă acest lucru. Guvernul maghiar ungar nu dorește să participe la această dezbatere pentru că consideră că, deși uh, suntem prieteni, pentru că suntem prieteni, să ignore poziția noastră, așa cum ignoră și o mare parte din populația ungară. Ungaria a devenit o democrație din ce în ce mai mult de fasadă, fațadă în care presa este înlesă uh, și uh, controlul este din ce în ce mai mare, ONG-urile trebuie să se temă pentru um, existența lor. Libertatea este în pericol, iar teoriile conspirației înfloresc. Aceasta, aceste teorii au devenit analiză politică. E foarte uimitor însă că Consiliul nu a luat pași serioși pentru ca să se apropie de decizia luată de către Parlament. Nu poate să ne fie egal că un stat membru se depărtează din ce în ce mai mult de aceste valori comune. Dacă acceptăm tăcând ceea ce se întâmplă, înseamnă că, de fapt, proiectul comun european este abandonat. Eu sper de aceea ca președinția în exercițiu să nu trimită această problemă și să o tot amâne fără să o atace cu adevărat. Mulțumesc foarte mult, domnule Weidenholzer, iar acum în numele grupului conservatorilor și reformiștilor europene, CR, are cuvântul domnul Vistisen. Mulțumesc, domnule președinte. E interesant să vedem cum acest parlament încă o dată ponegrește Ungaria când vine vorba de statul de drept. Nenumărați membri au propus să elimine indemnizațiile de călătorie pentru membrii cu care nu sunt de acord. Tocmai în această instituție unde vom, vom vota asupra unor amendamente legate de regulamentul de procedură, e vorba de un atac clar al majorității asupra minorității. Dacă nu puteți uh, identifica această ipocrizie, înseamnă că sunteți de prea multă vreme în Parlamentul European. Nu știu uh, ce conțin exact acuzațiile la adresa, la adresa Ungariei, dar știu că nu toate țările beneficiază de un tratament egal aici. Vedem cum uh, protestatarii din Catalonia sunt reprimați și nu vedem o reacție din partea acestei instituții. Vedem o demonstrație pașnică în uh, Budapesta, cum reprezintă în mod aparent o încălcare a statului de drept. Aceste atacuri care s-au petrecut de pildă în urmă cu un deceniu în Austria și astăzi împotriva Ungariei și Poloniei, atacuri din partea instituțiilor europene și mă nedumerește profund faptul că nu puteți vedea acest lucru Ba, mai mult vreți să pune griji și mai mult oamenii de care încercați să vă descotorisiți. Domnul Orban, domnul Kanșinski și oricine altcineva se numără printre acești oameni care nu vă plac, care au fost aleși în mod democratic în statele membre. E păcat pentru Europa și pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult. Cum, în numele grupului verzilor, are cuvântul doamna Sargentini. Thank you, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, trebuie să trage concluzia că de la votarea raportului meu din septembrie, situația în Ungaria n-a făcut decât să se înrău- înrăutățească și cetățenii maghiari au toate motivele din lume să iasă în stradă și cred că merită solidari- solidaritatea noastră continuă. Aș dori să vă prezint câteva din ultimele evoluții din uh, toamnă până acum, așa cum a făcut-o și domnul Timmermans. Universitatea Centrală Europeană trebuie să-și mute sediul în uh, Viena pentru că acordul cu statul uh, New York nu va fi semnat. Să fii o persoană fără adăpost a, a devenit o situație incriminată. Fostul prim-ministru al uh, Macedoniei, condamnat pentru corupție, a primit statutul de uh, azilant de solicitant de azil a primit azil politic uh, fără niciun fel de probleme. În plus, Parlamentul a adoptat, de exemplu, așa numita lege a, a sclaviei. Un uh, memorandum intern, documente interne din Parlamentul European a devenit public ieri și ne demonstrează ceea ce știm noi deja. Se trage de timp. Consiliul este inundat cu uh, documente inutile, încercând pur și simplu să amâne această chestiune. Uh, și este o situație oficială. Președinția României în această situație trebuie să prezintă un calendar concret pentru că cetățenii maghiari trebuie să se bucure de protecție și electoratul uh, european are dreptul de a ști ce vor face uh, liderii politici. Vă cer drept mare să vă asumați această responsabilitate, să demarați acest proces și în Consiliu și Domnule președinte, mă adresez și colegilor din Partidul Popular European. Unii dintre dumneavoastră sunteți prezenți. Apreciez acest lucru. Mulți dintre colegii dumneavoastră nu sunteți prezenți. Apreciez în continuare faptul că ați votat pentru raportul meu, să vă întreb ce ați făcut din momentul uh, respectiv, ce s-a întâmplat cu uh, simțul noastră de responsabilitate. Președintele, domnul Sargentini, vi s-a încheiat timpul acordat. Mulțumesc. Și acum Dau cuvântul doamnei Vergia. Monsieur le Président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ungaria este o țară foarte frumoasă, o combinație de culturi, iar Budapesta este un simbol. Nimeni nu încercă aici să atace poporul ungar, însă Victor Orban încearcă să fie campionul unui nou model european naționalist și antimigranți. Este inversul uh, istoriei acestei frumoase țări și a întregului continent. Din septembrie, toate derivele iliberale se agravează. Tribunalele administrative care ar trebui să se ocupe de problemele publice sunt sub control. Corupția se accentuează și Ungaria refuză să adere la parchetul european. Un neoliberalism autoritar a înlocuit, de fapt, ceea ce trebuia să existe în beneficiul domnului Orban o lege precum cea cu privire la uh, ocupare, care este de fapt o legislație a, sclavagii, a sclaviei, continuă. Domnul Timmermans uh, are dreptate, aceste derive însă au, com- au început în 2010. Dumneavoastră spuneți că suntem la începutul problemelor. Dumneavoastră spuneți și că vă ocupați de drept. Nu este însă un război aici. Să știți că nici cu colegii, uh, către colegii ungari vreau să spun, nu este un război, dar să fii european înseamnă mai întâi să respecti valorile Uniunii Europene. Ungaria încearcă să câștige timp cu proceduri uh, legislative complicate, dar răspunsul Consiliului este lamentabil. Mulțumesc. Acum, în numele ENF, domnul Stugăr. Ia, foșitul, vreau. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, mai avem timp, mai avem puțin timp până la alegerile europene și prezența la vot uh, la ultimele alegeri a fost uh, de 40%. În, în Ungaria prezența la vot a fost de 70% și jumătate din aceste voturi uh, i-au fost alocate domnului Orban. Sunt cifre importante. Am putea oare să ne așteptăm la o prezență la vot la alegerile europarlamentare de 70%? Nici măcar să visăm. Săptămâna trecută vorbeam de libertatea presei din Nigeria, despre situația din Peru, dar nu e vorba de situații urgente care să îi vizeze direct pe cetățenii europeni. Domnul Orban vorbește însă de protecția frontierelor europene. El veghează la apărarea intereselor cetățenilor țării sale. E foarte important. E un prim-ministru care are grijă de cetățenii săi. Acest uh, om nu trebuie adus în fața unei instanțe. Din potrivă, ar trebui să îi clădim o statuie. E un apel. Și am și o întrebare pentru dumneavoastră. Mă întreb dacă avem uh, resurse la buget pentru a finanța o statuie pentru domnul Orban. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult în numele persoanelor neafiliate, domnul Balciu. Elnök úr, köszönöm a szót. A Magyarországon lé... Vă mulțumesc. Regimul Orban din Ungaria se bazează pe un sistem uh, feudal, pe corupție, statul de drept este demontat uh, bucată cu bucată, ura este tot mai uh, răspândită. În calitate de membru al partidului Iobic, cel mai puternic partid de opoziție din Ungaria, uh, sunt convins că uh, această luptă politică nu trebuie continuată aici, la Bruxelles, ci trebuie purtată în Ungaria, împreună cu cetățenii maghiari. Trebuie să recurgem la orice instrument constituțional care ne stă la dispoziție pentru a, a um, depăși regimul lui Orban. Mulțumesc foarte mult. Doamna uh, Kudrițca are cuvântul. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Dreptul este instrumentul cel mai important care permite unui stat să funcționeze și țărilor din Uniunea Europeană, de asemenea, să funcționeze în ciuda diferențelor lor. Trebuie, în primul rând, să găsim un compromis. Dacă valorile fundamentale ale Uniunii Europene sunt puse la îndoială și dacă avem o lume alternativă care se creează, dacă dorim să punem dreptul în serviciile ambițiilor personale ale unui om, atunci aceasta va fi sfârșitul democrației. Eu nu înțeleg pe colegii din Ungaria, nu înțeleg de ce nu reușesc să-și convingă liderul că nu este bine ce face. Trebuie să încearce să ajungă la un compromis, trebuie să reușească și Ungaria să reajungă la valorile care o defineau înainte. Am o întrebare pe care vreau să o adresez colegilor mei ați observat că există o escaladare a situației. Avem uh, legi recente care au fost adoptate, una din cele mai bune universități uh, ale țării a fost trimisă în afara granițelor. Am senzația că unii dintre noi suntem cam cinici, dar sper ca măcar ceilalți să aibă scrupule. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Iar acum, domnul Șani. Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În urmă cu 30 de ani, în Ungaria s-a produs o schimbare. Aceia care, la momentul respectiv, au jucat un rol important, au îmbătrânit astăzi uh, și s-au îmbogățit între timp. La vremea respectivă, Ungaria era un element din sistemul sovietic, iar astăzi era un, o țară fericită, iar astăzi nu este decât o țară, o biată țară sărășită. Oamenii uh, văd cum drepturile lor nu mai sunt respectate, cunoștințele nu mai valorează nimic și situația se agravează pe zi ce trece. Reprezentanții puterii aceia uh, care atacă reprezentanții guvernului, vorbesc uh, de reprezentanța lui uh, Soros. Din această țară nu facem decât să creăm noi slavi, în timp ce opoziția democratică devine mai puternică. Domnul Iavor. Cur. Orban Victor megfutamodott. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Victor Orban nu a dorit să participe la dezbaterea de astăzi, un lucru de la sine înțeles, pentru că nu mai are nimic de adăugat. Fie ar trebui să ia poziție împotriva propriului guvern, fie ar trebui să continue cu argumentele împotriva Uniunii Europene. Victor Orban, Orban a afirmat că dezbaterea de astăzi face parte deja din campania electorală, însă aș dori să vă întreb ce, este mai, ce poate fi mai important decât uh, o dezbatere a valorilor uh, fundamentale europene? Ce ar fi, um, nu, ar, nu este important să discutăm modul în care de 9 ani de zile în Ungaria sunt subminate drepturile omului. Din septembrie până acum, situația din Ungaria s-a agravat și mai mult. În uh, Ungaria asistăm la evoluții inacceptabile regimul autocrat din Ungaria funcționează aproape la fel ca și regimul autocrat al lui uh, Putin. Și mă întreb um, ce mai trebuie să se întâmple pentru ca instituțiile europene să trateze cu toată seriozitatea această situație, să înțeleagă cât de gravă este amenințarea pentru Europa. Doamna Bjork. Mulțumesc. Situația din Ungaria nu s-a îmbunătățit, din contră vedem că Victor Orban și partidul său au sporit presiunea pe care o adresează împotriva ONG-urilor sau uh, șantajul pe care îl face cu diferiți uh, membrii ai societății civile. Dar vedem și că din ce în ce mai multă rezistență este uh, vizibilă în Ungaria. Se vede și aici, în Parlamentul European, acest lucru. Noi încercăm să ajutăm populația ungară, însă Fideșul deja a considerat că eu sunt un dușman al lor. Îmi pare foarte rău uh, să îi spun lui Orban și uh, prietenilor lui că noi nu o să renunțăm, o să spunem întotdeauna că respectarea drepturilor omului uh, ale statului de drept sunt uh, cele mai importante valori pentru noi. Nu vrem să avem dictaturi în Europa. O să ne tot ridicăm vocea pentru astfel de valori, pentru drepturile migranților, ale femeilor, ale um, refugiaților și pentru drepturile omului în general, pentru statul de drept și democrație. Cu siguranță este și o temă a campaniei pentru că este importantă. Vă mulțumesc, iar acum are cuvântul doamna Morvai. Köszönöm szépen! Kedes! Mulțumesc foarte mult! Stimată doamnă Sargentini, uitați-vă în jur, în sală. Există 751 de deputați europeni și aproximativ 12 sunt prezenți în sală, marea majoritate maghiari. Se află aici pentru că vorbim acum de Ungaria. Ar trebui să înțelegeți în sfârșit că nimeni nu e interesat de cum luptați dumneavoastră împotriva Ungariei. Ați pierdut această luptă, așa că cel mai bine ar fi să vă ocupați de alt subiect. Iar dacă vă ocupați cu mare plăcere de drepturile omului, de altfel și pe mine mă interesează și eu mă ocup de drepturile omului, v-aș propune atunci să vă ocupați în sfârșit de felul în care poliția din Franța a atacat în mod brutal uh, protestatarii. Acum uh, acolo se petrec lucruri care s-au întâmplat în Ungaria între 2002 și 2010. 80 de persoane au fost rănite grav, uh, numeroase persoane și-au pierdut chiar un ochi. Așa se comportă politicienii dumneavoastră preferați cu acei oameni care vor mai multe drepturi. Ce-ar fi să vă ocupați de ei? Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! sau în, în sală sunt de patru ori mai multe persoane decât cele pe care le-ați menționat. Am numărat. Doamna Grezlă. Domnule președinte, doamna președinta Consiliului, domnule vicepreședinte a Comisiei, dragi colegi, dragi colegi, pentru a disipa orice îndoială despre motivul pentru care eu sunt prezent în sală. Pe mine mă preocupă modul în care sunt cheltuite fondurile europene în uh, Europa, care ar care contribuie la, la bunăstare sau ar trebui să contribuie la, bun, la bunăstarea populației maghiare. Suntem însă îngrijorați că nu putem să protejăm așa cum ne-am dorit fondurile europene. Ungaria are o problemă cu înșelăciuni, cu achiziții publice uh, prost organizate, cu achiziții uh, la care participă doar anumiți uh, actori. Comisia de Control Bugetar la Parlamentul European are o problemă cu faptul că guvernul uh, maghiar întreprinde prea puține măsuri împotriva acestor probleme. Tocmai de aceea mă, mă adresez Consiliului. Vă rog uh, să vă asigurați că uh, vom primi, uh, va fi adoptat cât mai repede regulamentul care leagă um, accesul la fonduri europene de respectarea uh, statului de drept. Uh, uh, ultimul, uh, ultimul clasament al statelor din punctul de vedere al corupției ne-a arătat că Ungaria este pe locul 64 uh, și situația s-a tot înrăutățit din momentul în care Orban a venit la putere. Este un lucru trist, cred că Ungaria are un potențial uh, mult mai mare nu există uh, un, uh, nu există state care să aibă succes din punct de vedere economic care să tolereze în același timp și corupția. Și vă mulțumesc, domnule vicepreședinte Timmermans, pentru prezență și pentru că uh, asistați la această dezbatere. Mulțumesc, domnul Niedermüller. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acum câteva zile, premierul uh, ungar a spus că în Parlamentul European are loc o ședință Soros și uh, a vorbit uh, despre um, tendințele din acest Parlament, ceea ce arată cum vede guvernul maghiar uh, democrația. Premierul Orban nu este aici în Parlament, nu dorește să vină în fața Parlamentului. E frică de democrație, e de frică de dezbaterea democratică. De aceea a și uh, Um, încercat să elimine presa liberă, justiția, nu face nimic împotriva corupției, care de fapt a ajuns și până la familia sa și um, îngreunează activitățile uh, magistraților, încearcă să lege soarta țării de o dictatură, de fapt, și să o ducă în direcția unui regim autoritar. Nu vine la Bruxelles, dar totuși Orban se duce în uh, Belarus, se duce în Brazilia, nu-l interesează nimic altceva decât puterea și pentru mm, putere el își trădează interesele țării proprii. Nu putem să susținem o astfel de politică, trebuie să spunem foarte clar că această politică în Uniunea Europeană nu este tolerată. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Iar acum dau cuvântul domnului Hansen. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă um, Ungaria ar fi să, se, să adere astăzi la Uniunea Europeană, țara nu ar întruni criteriile de aderare. Țara nu primește refugiați și mai mult îi urmărește penal pe cei care dau ajutor refugiaților, în timp ce um, Nicolae Kuski a primit uh, ajutor pentru a scăpa din calea justiției și a primit statutul de refugiat în Ungaria. Domnule președinte, lista încălcărilor făcute de Ungaria este nesfârșită și este cunoscută, așa cum a spus și doamna Sargentini. Parlamentul European îi cere Ungariei de ani buni să revină la valorile statului de drept. Degeaba, acum uh, faptele trebuie să vorbească mai mult decât vorbele. Suspendarea plăților de la fondul de coeziune pentru acele state membre care nu respectă valorile statului de drept este un mecanism de protecție. Consiliul, cât de mult mai trebuie să așteptăm pentru ca dumneavoastră să dați curs solicitării noastre justificate de a declanșa articolul 7 pentru că în așa fel vă faceți complice a acestor uh, acte de subversiune. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Coeliu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană nu este doar o piață comună pentru că ea împărtășește valori uh, care sunt uh, consacrate în Carta Drepturilor Fundamentale și în tratate. Din septembrie, când am vorbit despre acest subiect ultima dată, guvernul ungar a naționalizat o mare parte a jurnalelor, a televiziunilor, a radioului, radiourilor, a închis o universitate care era legată de opoziție și a continuat cu tratamentul inuman al refugiaților. O secundă, spune domnul președinte, nu, e, nu avem interpretare în engleză. Nu avem nici poloneză. Avem acum interpretare, înapoi se pare că da. Vă rog, domnule președinte, domnule Colie, puteți continua. Domnule președinte, dacă n-am avut uh, traducere pentru unii, poate că trebuie să încep de la început. Nu, eu zic că puteți să continuați. Eu aș dori să o iau de la început pentru că n-a fost interpretare în toate limbile. Domnule președinte, vă mulțumesc. Uniunea Europeană, spuneam, nu este doar o piață comună. Ea uh, se bazează pe valori consacrate în Cartea Drepturilor Fundamentale și în tratate. Din septembrie, când am vorbit pentru ultima dată despre acest subiect, guvernul ungar a naționalizat o mare parte din ziare, televiziuni și posturi de radio, a închis o universitate legată de opoziție și a insistat uh, cu tratamentul uh, inuman a refugiaților. Guvernul a continuat să pună la îndoială valorile statului de drept, aceasta pe spinarea cetățenilor uh, ungari și a tuturor europenilor. Orban este un, un exemplu foarte prost ca, la care se mai adaugă și altele care merită îngrijorarea noastră, Polonia, România, Slovacia sau Malta. Domnule președinte, ave, trebuie să acționăm. Avem nevoie de aprobarea unui instrument de monitorizare care să poată să ducă și la pași suplimentari în cazurile de, ne, de încălcare a drepturilor fundamentale. Trebuie să condiționăm accesarea fondurilor europene de respectarea valorilor fundamentale și trebuie să cerem Consiliului să uh, aplice articolul 7 așa cum o obligă tratatele. Libertatea, democrația, statul de drept nu sunt cuvinte frumoase ca să decorăm discursuri cu ele. Sunt valori care fac parte din identitatea noastră. O identitate care acum este în pericol Trebuie să avem curajul să o apărăm. Vă mulțumesc! Dziękuję bardzo i przepraszam pana za te zakłócenia z tłumaczeniami, ale wszyscy... Vă mulțumesc, îmi cer scuze pentru această problemă cu interpretarea, dar n-am descurcat până la urmă. Are acum cuvântul doamna Kinga Gal. Dragi colegi, în momentul în care am auzit uh, cuvintele domnului Niedermüller, m-am gândit că nu are nicio importanță ce vom face, pentru că dacă primul ministru maghiar este prezent, este o problemă, dacă nu este prezent din nou, este o problemă, este absolut ridicol. Știm cu toții că abordarea aceasta este una subiectivă, pentru că dacă am folosit aceeași măsură, atunci am găsi motive de supărare împotriva tuturor statelor mele. Știm prea bine că în Ungaria nu au fost uh, naționalizate nicio, nicio instituție de presă, că nu a fost închisă nicio universitate. Știm că Universitatea Centrală Europeană a pă- își păstrează uh, cursuri care se desfășoară în uh, Ungaria fără niciun fel de problemă toată lumea dorește, de fapt, uh, nu dorește decât să lupte împotriva Ungariei și această discuție nu reprezintă decât o producție ridicolă din uh, partea celor de stânga și colegii care susțin migrația nu doresc decât să exercite presiunea asupra Ungariei, care nu dorește să permită migrație în uh, Uniunea Europeană. Doamna Sargentini a spus că cetățenii maghiari trebuie să se bucure de aceleași uh, drepturi ca restul uh, cetățenilor europeni și cred că um, cetățenii maghiari au și ei dreptul să fie lăsați în pace de doamna Sargentini. Am trecut la intervențiile spontane. Domnul Șogor este primul. Ez a mai vita egy újabb bizonyíték arra a kettős mércére. Această dezbatere reprezintă încă un exemplu pentru standardele duble care se aplică în permanență anumitor state membre. Ungaria este întotdeauna criticată pentru lucruri care se petrec și în alte state membre, tocmai la fel, de pildă legea privind orele suplimentare sau uh, instanțele administrative. Opinia publică este informată în mod greșit uh, că s-ar exagera și se răspândesc știri false. Cu siguranță nu ne este de folos dacă purtăm dezbateri atât de inutile în loc să ajutăm oamenii. De ce nu discutăm despre faptul că în România, în uh, Universitatea de la Târgu Mureș nu pot, studenții nu pot uh, da examene, nu există un studiu în limba maghiară. Dacă nu abordăm o chestiune în uh, profunzime, nu facem decât să urmăm interese politice superficiale. Și un Parlamentul European nu poate aplica aceste duble standarde. Mulțumesc foarte mult, domnule Lopez Aguilar. Domnule președinte, domnule vicepreședinte Timmermans, pentru prima dată de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, Parlamentul European a adoptat cu o majoritate răsunătoare de două treimi inițiativa de a declanșa nici mai mult, nici mai puțin decât articolul 7, aliniatul 1 față de Ungaria. Deoarece deriva pe care o înregistrează guvernul lui Orban nu poate fi de- ca definită decât o putinizare a politicii, agresiuni la adresa pluralismului și încălcări ale drepturilor minorităților, dar și atentate la adresa libertății de informare, cât și la adresa libertății academice. Situația nu a făcut decât să se înrăutățească. Domnule Timmermans, ce vreau? Vreau ca atunci când Consiliul discută cu Comisia despre consecințele acelui vot, nici mai mult, nici mai puțin de două treimi din Parlamentul European, Parlament care a avut inițiativa înainte de toate și va invita să participați la aceste deliberări pentru ca cele trei instituții să se pronunțe cu un singur glas și să spună gata, să punem capăt putinizării politicii din Ungaria. Mulțumesc, doamna Tomașici domnule președinte uniunea europeană este o uniune a mai multor țări cu diferite tradiții. suntem legați de valorile noastre comune. acestea însă nu elimină diferențele noastre la cultură și mentalitate. Soluțiile universale nu pot decât să ne depărteze, pentru că întotdeauna una dintre țări se va simți uh, dată la o parte sau va simți că se impun alte valori. Ungaria are tradiții și uh, o cultură delungată, trebuie să aibă dreptul să își aleagă guvernul său, iar guvernul are legitimitatea să își aleagă programul politic pe care îl dorește. Cetățenii pot să protesteze pașnic pentru ca să-și exprime poziția, dar guvernul trebuie să permită acest lucru cetățenilor liberi și noi trebuie să avem un dialog cu guvernul ungar. Orice altceva este însă la îndemâna poporului maghiar. Uniunea Europeană nu trebuie să submineze democrația într-un stat suveran. Vă mulțumesc, iar acum domnule Pitideo să are cuvântul. Cinque, panie, prezvodnice și Ευρωπαϊκή Ένωση Vă mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană condamnă guvernul maghiar pentru că nu respectă uh, principiile statului de drept și mm, drepturile fundamentale. Și cred că principalul motiv pentru care Uniunea Europeană are această abordare este legat de faptul că Ungaria refuză să acorde statutul de, refu- de, de refugiați politici, refugiaților care sunt îndreptățiți uh, să-l primească. Și se referă la rolul ONG-urilor care susțin acest flux migratoriu. De fapt, ce se întâmplă nu este, nu este decât uh, încercarea guvernului maghiar de a-și proteja proprii cetățeni, spre deosebire de guvernul elen, care cedează în fața presiunilor externe și permite migranților să intre în Grecia. Autoritățile elene nu. Aceasta este diferența esențială între Ungaria și Grecia și vedem uh, care dintre ele uh, funcționează mai bine. Domnul Tăcăș are cuvântul. a Domnule președinte, dezbaterea de astăzi este o dezbatere pentru care trebuie să le mulțumim verzilor și complicilor lor, așa numiți tovarăși, care a condamnat uh, la ultima alegere guvernul maghiar. Ungaria este din nou pusă la zid și din nou e vorba de faptul că liberalii de stânga vor să poartă aici o campanie electorală. Se spune că Ungaria nu procedează în mod democratic și cei mai vinovați sunt deputații din opoziție, deputații maghiari din opoziție, care tocmai ca în, vremul, în vremea comunismului fac uh, tot ce le stă în putință pentru a destabiliza ordinea socială din Ungaria. Vreau să vă rog să nu-i ascultați să trăiască Ungaria și să trăiască Europa. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul domnului Iurec. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, domnule vicepreședinte Timmermans, atunci când uh, propunem să se organizeze o dezbatere despre respectarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept în Europa, în general se spune că vom vorbi, de exemplu, despre Ungaria sau despre Polonia. Dar, domnule președinte, de data aceasta vom vorbi despre falsele acuzații care sunt adresate Ungariei. Statele de drept sunt amenințate astăzi mai degrabă de autoritatea Uniunii Europene. Articolul 364 din TFUE indică foarte clar că o cerere din partea Parlamentului de declanșare a procedurii articolului 7 trebuie să se facă cu două treimi din voturile exprimate. Această majoritate nu a fost obținută și, în ciuda acestui fapt, autoritățile Parlamentului European au hotărât că s-a adoptat. În statele totalitare se falsifică rezultatele alegerilor. La fel, dacă dumneavoastră dați aici rezultate greșite și uh, dacă, de fapt, alții știu că rezultatul nu a fost acesta, e foarte grav. N-am mai văzut așa ceva în istoria noastră. O democrație iliberală nu este un postulat, ci este ceea ce se întâmplă chiar în această plenară. Da, mulțumesc. că Acum am terminat intervențiile CHDI și îl ascultăm pe domnul Timmermans din partea Comisiei. Puteți să reacționați, domnule Timmermans. Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să reacționez la unele din afirmațiile făcute. În primul rând, cei care afirmă că nu se întâmplă nimic, că nu avem nimic de văzut, că este doar un joc politic. Repet ceea ce am spus în uh, inter- intervenția mea introductivă. Adresăm întrebări legate de chestiuni specifice și dacă considerăm că răspunsurile pe care le primim la întrebările respective Uh, nu sunt compatibile cu dreptul european, vom uh, merge mai departe. am men- am menționat așa numita lege Stop Soros. Avem întrebări vis-a-vis -vis de ea. Apoi relo- uh, relocarea, mutarea din Ungaria a univers- Universității Centrale Europene. Uh, unii dintre dumneavoastră a spus că nu s-a schimbat nimic. Păi ceva s-a schimbat în mod drastic și avem uh, întrebări concrete Uh, fuziunea mai mult de 400 de uh, instituții de presă, fără ca autoritățile competente să aibă posibilitatea de a verifica dacă această fuziune a respectat cadrul legislativ sau nu. Adoptarea unor noi legi care instituie un nou sistem de uh, tribunale administrative. Și vis-a-vis -vis de acest lucru avem întrebări concrete. Adoptarea legii privind orele suplimentare. Și din acest punct de vedere am dorit să știm dacă noile legi respectă cadrul de reglementare european. Și o observație cu caracter mai degrabă principial. De fiecare dată, democrația este invocată ca o justificare pentru a nu respecta legislația europeană. Însă nu aceasta este natura uh, democrației, nu așa funcționează Uniunea Europeană. Din fericire, Ungaria a ales, și a fost o alegere minunată, Ungaria a făcut o alegere suverană a ales să fie un stat membru al Uniunii Europene. Este o alegere ratificată de Parlament, uh, confirmată prin referendum de poporul maghiar. Și dacă alegi să faci parte dintr-o organizație bazată pe tratate, așa cum este Uniunea Europeană, prin alegerea respectivă, te angajezi să respecti normele tratatelor uh, organizației respective. Și Comisia Europeană are mandatul, are sarcina de a vegea dacă statele membre respectă regulile tratatelor, tratatului, care sunt foarte clare din multe puncte de vedere, mai ales când vine vorba de statul de drept, articolul 2 și articolul 90 din tratat, care stipulează foarte clar separarea puterilor în stat, independența presei și așa mai departe. Despre aceste chestiuni discutăm, nu este vorba de o luptă împotriva unei țări care nu-și dorește migranți nu este vorba de a ataca democrația unui stat membru sau de a ataca diversitatea culturală din Uniunea Europeană. Nu. Este vorba de a uh, trage la răspundere un stat pentru o alegere suverană pe care a făcut-o statul respectiv. O țară a ales să adere la Uniunea Europeană și aceasta este frumusețea acestei uh, organizații Um, se aderă la ea într-un mod suveran și Ungaria s-a bucurat de multe beneficii um, după această alegere și multe state au dat dovadă de solidaritate cu Ungaria, permițându-i să recupereze teren pierdut, să prospereze în beneficiul propriilor cetățeni. Însă, Uh, există și obligații uh, stipulate în uh, tratat și este mm, obligația instituțiilor europene, Parlamentul European, Consiliului și Comisiei Europene, să vegheze la respectarea dreptului european. Este ceea ce facem în cazul Ungariei, așa cum facem și în cazul altor state membre, nici mai mult, nici mai puțin. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dziękuję bardzo panu wiceprzewodniczącemu komisji. Teraz bardzo Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte Timmermans. Și acum dau cuvântul doamnei Ciot în numele Consiliului. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi, vă rog, să vă asigur încă o dată că președinția și Consiliul au acordat uh, importanță deosebită menținerii statului de drept și protecției uh, drepturilor fundamentale și că ele se află în centrul preocupărilor noastre. Suntem gata să vă ținem informați despre evoluțiile din acest domeniu și pot să asigur deputații că președinția va acorda o atenție deosebită părerilor exprimate aici astăzi în cadrul dezbaterii. Am ascultat doleanțele dumneavoastră și rămânem deschiși pentru o abordare pragmatică. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Vă mulțumesc uh, foarte mult, uh, doamnă Ciot, reprezentanta Consiliului. Am ajuns la sfârșitul acestei dezbateri și trecem la următorul punct.